Alt reprezentant al Comisiei, domnul Avramopoulos, este invitat uh, să vină în față. En effet, l'ordre du jour appelle le rapport de monsieur Acum vom discuta raportul domnului Hala Aho privind documentele de călătorie pentru persoanele returnate după o ședere ilegală. Îi dau cuvântul domnului Hala Aho pentru 5 minute. Merci, Madame președinte, uh, Commissioner, colleagues. Domnule comisar, stimați colegi, domnule președinte, din câte știți, Uniunea Europeană nu a fost n-a avut un succes prea mare în gestionarea crizei eh, refugiaților. De ce? Unul dintre motive este lipsa unei politici de returnare eficiente, adică lipsește posibilitatea de a returnare a celor a căror cerere de azil a fost refuzată o mică parte a, cerilor, a deciziilor de returnare este doar pusă în aplicare, ceea ce subminează credibilitatea și, și legitimitatea sistemului de azil, cel puțin în ochii opinie publice. În același timp, încurajează abuzurile vis-a-vis -vis de procedura de azil pentru uh, uh, aceia care nu, au, uh, nu sunt îndreptățiți să obțină protecție internațională și limitează și capacitățile noastre de a ajuta pe cei care, într-adevăr, au nevoie de această protecție. Crearea unui document unic pentru returnarea resortisanților din state terțe ar fi o soluție. Documentul actual nu, mai, nu este acceptat de suficiente state terțe, între altele și pentru că nu este un document suficient de sigur elementele de securizare și specificațiile documentelor nu sunt suficiente. Au existat uh, niște neînțelegeri în legătură cu natura propunerii pe care o discutăm, atât în Parlament cât și în afara sa. Am fost întrebat dacă asta înseamnă că nu, vom, nu va mai exista posibilitatea de a cere azil în Uniunea Europeană? Nici vorba. Nu este vorba de așa ceva. Este vorba de o propunere tehnică care nu aduce în atingere regulilor care uh, guvernează uh, criteriile de eligibilitate pentru azil în Uniunea Europeană. Vrem doar să avem o punere în aplicare a legislației actuale mai riguroasă, uh, mai eficientă. Acest regulament este un, o parte minoră, dar foarte importantă în același timp a dreptului nostru de azil și a cooperării noastre cu state terțe în materie de returnare. Contribuie în același timp la reducerea poverii administrative atât pentru statele membre cât și pentru statele terțe. Acordul dintre Parlament și Consiliu a, a avut loc în urma unui trialog politic și a unui trialog a, tehnic. Parlamentul a reușit să, pă, să, se, pă, să obțină păstrarea unei a, trimiteri la posibilitatea de renegociere a condițiilor de returnare cu statele terțe. Parlamentul a păstrat și trimiterea la drepturile copiilor aflați în procedură de returnare în conformitate cu obligațiile juridice asumate de Uniunea Europeană pe plan internațional. Acordul de asemenea, reflectă poziția actuală interinstituțională în ce privește mai buna legiferare și actele de, de, delegate. Nu este vorba de o soluție magică la problema actuală și nu știm în ce măsură lipsa unui document armonizat este cauza reală a refuzului statelor terțe de a-și reprimi resortisanții care sunt returnați din Uniunea Europeană. Ideea acordului nostru interinstituțional a fost să uh, consolidăm punerea în aplicare la 2 ani după intrarea în vigoare a directivei. Evident că uh, va fi nevoie cândva și de o revizuire a acestui uh, acord în funcție de evoluția realității. Așa cum trebuie revizuite și acordurile statelor membre cu statele terțe. Pentru ca obiectivele noastre să fie atinse, este important ca el să fie folosit de toate statele membre. Prin actualizarea instrumentelor de care dispunem, sperăm să ne apropiem și mai mult de un sistem european în materie de azil care să răspundă provocărilor cu care suntem confruntați. O parte a aceste, acestor provocări se referă concret la rata returnărilor. Cred că am obținut un rezultat bun pentru Parlament și sper că vom fi obținut uh, în curând un document de călătorie mai bun, un document care să fie folosit de tot mai multe state membre și care să fie recunoscut de tot mai multe state terțe. În încheiere, vreau să mulțumesc președinției, Comisiei și tuturor raportorilor din umbră pentru contribuții și pentru inspirația pe care mi-a oferit-o în această în acest demers legislativ și sper că veți susține cu toții prin votul dumneavoastră de mâine acest raport. Și acum dau cuvântul colegilor mei, coraportori și comisie. En effet, la parole est maintenant à monsieur le commissaire. Îi dau cuvântul acum domnului comisar Avramopoulos. Mulțumesc eh, merci, madame Mulțumesc, doamnă președintă. Stimați membrii Parlamentului, pentru a garanta eficiența returnării migranților ilegali este nevoie de o politică în domeniul migrației care să uh, fie uh, încununată de succes. Trebuie să existe și la nivelul cetățenilor noștri încredere în Uniunea Europeană în ce privește sistemul de migrație și în același timp migrația ilegală pe viitor să fie descurajată lipsa unor documente uh, valide de călătorie constituie uh, unul din principalele obstacole în returnarea migranților ilegali din Uniunea Europeană spre state terțe. Această problemă poate să fie rezolvată prin uh, înlocuirea actualelor documente de călătorie prin unele care să fie valide, utilizabile în practică, care să poată fi recunoscute de către statele terțe. A existat un model pentru un asemenea document de călătorie standard uh, încă începând cu anul 1994. Oricum însă statele membre nu uh, recurg foarte des la emiterea unui asemenea uh, document de călătorie. Iar statele terțe cu care avem acorduri de readmisie sau se uh, negociază acorduri de readmisie, critică faptul că acest document standard nu dispune de elementele de securitate um, care să nu permită frauda sau falsificarea. Tocmai de aceea Comisia trebuie să um, stabilească un nou tip de documente călătorie pentru um, resortisanți va fi un format uniform european cu elemente de securitate eh, consolidate tehnic. În felul acesta, eh, elementele de securitate vor minimaliza riscul de falsificare, de contrafacere. Pentru a nu crea Uh, poveri administrative suplimentare, elementele de securitate uh, vor fi similare celor din uh, celelalte documente europene care necesită și viză. Deci, în felul acesta, sperăm că acest document să poată fi acceptat mai ușor de către statele uh, terțe. Este uh, o modalitate prin care putem să facem față unei provocări uh, față de care Uniunea Europeană se află acum în ce privește politica de returnare. Dar este unul din numeroase elemente este parte a unei strategii mai ample uh, din cadrul planului de acțiune din septembrie 2015 și statele membre în felul acesta vor putea să returneze migranții ilegali într-o manieră mai ușoară, respectându-le drepturile uh, fundamentale și respectând în același timp acordurile bilaterale și internaționale. În încheiere, doresc să adresez mulțumiri raportorului nostru, domnul Hala Aho, dar și raportorilor din umbre și Comisiei Libe pentru susținere, pentru colaborarea excelentă în cadrul procesului de elaborare legislativă. Mulțumesc. Începem acum intervențiile din partea grupurilor și din partea grupului PPE, doamna Mussolini, două minute. Mulțumesc, doamna președinte, să garantez repatrierea rapidă și transparentă a migranților. În regulă, este o precondiție pentru a putea garanta o bună primire și o protecție a migrații, migranților regulari. De aceea, în acest regulament extrem de tehnic, nu uh, se introduce nimic nou față de documentul din 94. A spus asta și domnul raportor, care mulțumesc pentru munca făcută. E vorba despre facilitarea și armonizarea standardelor de calitate, se evită contrafacerile, se oferă ocazia statelor terțe de a recunoaște acest document. Însă, Aș vrea să mă reîntorc puțin asupra acestei intervenții și asupra poziției promovate de PPE pentru introducerea acestui pasaj care a devenit mai explicit pentru articolul 24 din Carta Drepturilor Fundamentale pentru minori. Pentru că este un subiect la care țin foarte mult și aș vrea să vă reamintesc că noi facem o trimitere explicită la faptul că în toate actele referitoare la minori, uh, există autorități publice sau uh, entități private care trebuie să respecte interesul superior al minorilor. Deci chiar dacă vorbim despre un regulament tehnic, am dorit să fie introdus acest aspect fundamental. Cred, prin urmare, că s-a făcut o treabă foarte bună, că au contribuit cu toții și, fără îndoială, noi suntem pentru aprobarea acestui regulament. Încă o dată, el reprezentând un prim pas către o mai bună uh, formă de primire a migranților regulari și un mai bun răspuns și mai rapid pentru migranții care nu sunt în regulă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Dali, în numele socialiștilor, două minute. Mersi, madame president, commissioner. Doamna președinte, domnule comisar, documentul este rezultatul unor politici diferite care se referă toate la relocare și returnare migranții ale căror cereri de azil sunt reforzate trebuie să se întoarcă în țările lor de origine în siguranță și în condiții umane demne. Trebuie ca drepturile uh, lor fundamentale să fie respectate. Noi uh, considerăm că acest lucru este esențial. Uh, Totuși, nu este o măsură eficace împotriva uh, acelor migranți uh, ilegali care se află pe teritoriul Uniunii Europene. Documentele de până acum nu au fost uh, recunoscute de state terțe și nu au fost folosite în suficient de către statele membre. Noile titluri de călătorie ar putea să faciliteze returnarea migranților atunci când trebuie să se întoarcă, respectiv șederea pe teritoriul Uniunii Europene. Astfel ar fi respectate toate obligațiile asumate de Uniunea Europeană. Eu, ca membru a grupului eh, socialiștilor și democraților, sunt mândră că prin participarea grupului nostru la negocieri am reușit să, respect, să garantăm respectarea uh, Eh, drepturilor fundamentale, în special drepturilor copiilor. Acum statele membre trebuie să dea dovadă că pot folosi cu eficacitate aceste titluri de călătorie și sper că aceste titluri de călătorie să fie promovate și incluse inclusiv în acordurile de returnare eh, pe care statele membre vor încheia cu state terțe. Ehm, prin această măsură și altele putem să uh, creăm un uh, răspuns corespunzător la uh, această criză a migrației. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care au colaborat la acest rezultat. Mulțumesc. Un minut. Doamna Stevenson, acum din partea grupului ECR pentru un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Stimați colegi, doar uh, puțini uh, migranți economici și refugiați uh, a căror cerere de azil a fost respinsă sunt și uh, returnați uh, pentru că nu uh, reușim să derulăm uh, această politică de pushback. Cei care uh, au ajuns ilegal în uh, Uniunea Europeană, venind din Africa, ar trebui să fie returnați, dar de multe ori nu deține documente. Primesc un document din partea Uniunii Europene de retrimitere, dar sunt documente care pot fi falsificate foarte ușor și ca atare în statele terțe în care ar trebui să fie returnate aceste persoane, documentele nu sunt recunoscute. Tocmai de aceea este nevoie de un document tip, unitar care să nu poată fi falsificat este într-adevăr pasul corect uh, pentru a putea să ne ducem la îndeplinire și politica de returnare. Asta până la urmă nu mai trebuie să fie competența doar a statelor membre. Mulțumesc, doamna Besera, pentru două minute. No. Sí. No. Gracias, presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, când vorbim despre repatrierea cetățenilor din state terțe, vorbim despre îmbunătățirea recunoașterii și validității documentelor de călătorie pentru a crește eficacitatea, securitatea și uh, readmisia la returnare. Dar nu vorbim despre lipsa de coordonare și schimb de informații între statele membre fără îndoială că cine nu poate beneficia de protecția internațională trebuie să revină în țara sa cu garanții. Dar profit de ocazie pentru a vă spune care sunt preocupările mele pentru cei care sunt returnați injust datorită eșecului de a avea o politică comună de azil și migrație. Știm câți refugiați uh, sunt condamnați să se întoarcă la riscul sigur pe care îi așteaptă în țara lor, fără să beneficieze de protecție internațională. Fiecare minut este un minut în care se încalcă principiul non-returnării. Asta s-a întâmplat în Turcia, în trecut, acum când obligă refugiați sirieni să se întoarcă în țări unde suferă de amenințare și unde uh, homosexualitatea este un, o, o infracțiune pedepsită cu închisoarea. Dacă aceste lucruri se întâmplă în țările noastre. Trebuie să înțelegem. De exemplu, adolescente subsahariene au fost returnate cu violență în Maroc, din țara mea, au fost deportate fără garanții și fără niciun fel de identificare. Domnilor și doamnelor, nu mai putem permite astfel de lucruri. Lipsa de rezolvare a problemelor cu acțiuni concrete subliniază paralizia de care suferim. Comisia și Consiliul Consiliul ne obligă pe noi, Parlamentul și Comisia, la inacțiune și trebuie să se știe acest lucru. Avem nevoie de Europa Unită, dar și o Europa care să-i protejeze pe cei vulnerabili care trăiesc în disperare și mizerie. Mulțumesc! Mulțumesc! Așteptăm să se încheie traducerea pentru că ați vorbit enorm de repede și nu vom putea urmări. Doamna Vergia Gue, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Am avut o dezbatere în legătură cu următoarea întâlnire la nivel înalt uh, privind refugiații și doamna Mogherini își va asuma uh, responsabilități în uh, ce privește primirea celor care au nevoie de protecție internațională în lume. Dar, uh, de fapt, uh, acum uh, este vorba despre uh, documentele uh, pentru cei care urmează să fie returnați și care trebuie să fie acceptate de către state terțe. Pentru că uh, Um, până la urmă trebuie să ne gândim și că este vorba despre țările în care cei care urmează să fie returnați ar trebui să uh, fie acceptate voluntar de respectiva persoană. Iar aceste documente de voiaj trebuie să fie redactate într-o limbă care să fie înțeleasă de resortisant și de țara primitoare pentru că uh, până la urmă de uh, asemenea uh, documente securizate trebuie să fie prealabile oricărei înțelegeri în ce privește returnarea. Mulțumesc, doamna Sargentini, din partea verzilor. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Un sistem funcțional de azil trebuie să cuprindă și o politică și un sistem eficient de returnare. Și ca această returnare să funcționeze, este nevoie de titluri de călătorie. Avem maximă înțelegere pentru această situație, noi de la Verzi. Trebuie să ne adaptăm la vremurile moderne, trebuie să existe și uh, o fotografie în acest titlu de călătorie. Dar totuși vom vota împotrivă. De ce? Pentru că Comisia Europeană nu a prezentat un studiu de impact. Pe de altă parte, vrea să reducă uh, migrația ilegală și creșterea numărul uh, lui de resortisani străini nereturn, returnați. Deci, oamenii um, de multe ori se află într-o situație în care vor să se întoarcă, dar nu se pot întoarce. Uh, noi uh, ne temem uh, pentru acești resortisanți din state terțe pentru că de multe ori statele lor de origine, state terțe, nu sunt sigure. Și, și acest resortisanți din țări terțe, prin toate lor, ar putea să ajungă din nou în situații precare. De pildă, în Tunisia, propunerile uh, uh, care vin dinspre uh, Comisia Europeană devin tot mai represive. Și totuși cifrele arată că nu ne aflăm pe drumul cel bun. Domnul Arnott, un minut 30. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președintă. Dacă vă uitați la titlul acestei dezbateri, credeți că suntem toți pentru acest raport, pentru că este vorba de a ne asigura că cei care au venit în uh, statele din Uniunea Europeană ilegal pot rămâne aici. În primul rând este vorba despre statul de drept și cred că trebuie să avem în vedere ce vrem să realizăm. Probabil ve- veți aștepta ca eu să mă opun, pentru că obiectivele Uniunii Europene se referă la armonizare, la legislație uh, Uh, standard pentru toată lumea, dar nu știu dacă până la urmă vom reuși mai mult decât să cosmetizăm lucrurile. Nu cred că o să avem rezultate concrete care să schimbe deciziile luate și care duc la creșterea imigrației ilegale. O să mă abțin, practic, de la votul pe acest regulament, pentru că hotărârea este o hotărâre ce nu se va aplica Regatului Unit Suveranitatea este o sabie cu două tăișuri. Uh, în Uniunea Europeană se fac legi care se aplică în Regatul Unit și nu o să mă implic în astfel de decizii pentru că pe mine sau țara mea nu mă afectează această hotărâre și nu cred că e potrivit să intervin, așa că o să mă abțin pe această rezoluție. Mulțumesc, domnul Fontana, două minute și jumătate din partea grupului EFTD. Mulțumesc, domnule președinte. Ne aflăm în fața unei rezoluții care poate să aibă și un impact pozitiv, în sensul că după mai mulți ani, iată că avem o mare majoritate a Parlamentului care consideră că persoanele care sosesc în mod ilegal sau care oricum nu au îndeplinit criteriile pentru a putea rămâne în Uniunea Europeană trebuie să fie repatriate. Problema este că n-aș vrea să fie vorba, așa cum s-a mai întâmplat de mai multe ori, de dorințe, de dorințe de a face lucruri care apoi se dovedesc a fi doar pură birocrație. Birocrație care va crea și mai multe probleme pentru ministerele de interne din statele membre, pentru că, domnule comisar, anul trecut am început cu încercarea de a rezolva problema imigrației și vreau să vă spun că anul acesta în Italia au sosit peste 100.000 de persoane. Fără îndoială știți acest lucru. 60% din aceste persoane știm foarte bine că nu au îndeplinit niciun criteriu pentru a putea rămâne în interiorul Uniunii Europene, pentru niciun fel de protecție internațională. Nu fug de război, nu au dreptul la niciun fel de protecție și cu toate acestea au fost repatriate mai puțin de 5.000 de persoane repatrierea efectivă pentru mai puțin de 5.000 de persoane. Deci înțelegeți că avem de-a face cu o problemă și probabil, uh, din punctul meu de vedere, e o problemă și de voință politică. Cineva care crede că trebuie să-i primim pe toți, dar știm foarte bine că avem milioane de șomeri în Europa, nu avem cum să le garantăm un viitor acestor oameni. Nu putem să garantăm un viitor acestor oameni, prin urmare nu o să se poată integra și dacă nu se pot integra, ce o să se întâmple? Probabil unii o să ajungă în ilegalitate, în infracționalitate, poate vor fi atrași de nebunii, cum ar fi extremismul islamic, care vedem că se întâmplă. Deci e necesar pentru supraviețuirea Europei să existe o politică de repatriere serioasă, bine făcută și sper să existe și voința politică de a face acest lucru, pentru că vor exista multe rezistențe, pentru că, încă o dată, ideologic vorbind, sunt oameni care cred că pot să primească pe toată lumea în Europa, toată Africa să intre în Europa. Și știm că nu e posibil așa ceva. E o ideologie și asta întotdeauna duce la ruină. Sper ca nu aceasta să fie intenția, sper să reușim să găsim o soluție, dar vă rog, trebuie să acționăm repede, cu metode eficiente, pentru că dacă nu, din păcate, riscul este ca Uniunea Europeană, tocmai din cauza imigrației, să uh, implozeze. Mulțumesc, domnule Fontana, din partea grupului ENF, evident. Acum, doamna Gabriel, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimat domnule comisar, stimați colegi. Astăzi vorbim despre un instrument tehnic dar care are potențialul să uh, devină până la urmă uh, o piatră în construcția sistemului nostru de azil. Trebuie să continuăm acțiunile noastre în interiorul Uniunii Europene pentru a negocia acordul de readmisie cu state terțe. Salut această propunere ca acest tip de document de călătorie să fie inclus în acordurile de readmisie. După aceea, Cetățenii din Uniunea Europeană trebuie să întreprindă pașii necesari pentru ca să se încheie acorduri și cu Nigeria, Niger și alte state din zona sahariană trebuie uh, ca um, uh, o copie a acestor documente emise să ajungă și la Eurodac și la EASA. Trebuie ca și Bulgaria până la urmă să aibă acces la EASO pentru că are o graniță externă și a Uniunii Europene și îndeplinește toate criteriile, inclusiv pentru spațiul Schengen. Acordul de la Cotonou precizează că trebuie să fie acceptați uh, cetățenii care urmează să fie readmiși. Acest document unic de călătorie este uh, bun, dar uh, Până la urmă, uh, trebuie să uh, ne gândim și la necesitatea ca statele terțe să emită documente pentru proprii lor cetățeni. Este foarte important pentru securitatea în interiorul Uniunii Europene. Trebuie îmbunătățiți toți parametrii tehnici și trebuie să facem pasul în direcția bună. Iosef, te rog. Domnule președinte, domnule comisar, de decenii uh, Europa nu a mai fost uh, confruntată cu un număr atât de mare de uh, refugiați. Trebuie să respectăm standardele internaționale și bună tradiție a solidarității europene, dar este nevoie și de reguli clare, de structuri eficiente și eh, de procese bine reglementate și, din păcate, eh, din acest punct de vedere, în multe state membre situația eh, este destul de confuză și duce la lipsa de siguranță la nivelul cetățeanului, pentru că nu acționăm consecvenți. Europa trebuie să-și îndeplinească obligațiile și trebuie să luăm măsurile administrative necesare. Dar înainte de toate, oamenii trebuie să știe ce se întâmplă regulamentul privind documentele de călătorie pentru uh, refugiații din state terțe este o măsură binevenită. Un asemenea document este necesar pentru ca și procedurile de acordare de azil în Europa să devină mai credibile. Trebuie să existe argumente clare pentru obținerea dreptului de azil, iar cei care nu au asemenea argumente să poată fi uh, expulzați dar și procesul de expulzare, de returnare trebuie să se bazeze pe prevederi legale clare. Iar un asemenea document de călătorie face parte din acest prevedere legală obligatorie pentru că, până la urmă, documentul trebuie să fie acceptat de către țările care urmează să-i reprimească pe refugiați. Mulțumesc acum uh, pentru un minut uh, domnul uh, colonel. Domnule președinte, și eu susțin raportul colegului nostru Halaho, pentru că um, prin acest raport se adaugă o piatră de mozaic importantă la politicile care pot combate sistem, criza și fluxul de imigranți și refugiați. Pentru a avea loc pentru aceia care într-adevăr au nevoie de ajutor, trebuie să-i și returnăm pe aceia care nu se califică pentru a rămâne la noi. Iar pentru asta este nevoie de niște titluri de călătorie valabile. Trebuie să punem în aplicare cât se poate de repede acest regulament și mă bucur că în sfârșit în domeniul politicii de azil am făcut un pas concret înainte. Dar, sigur că această măsură trebuie și pusă în aplicare. Avem nevoie de un proces de follow-up și de evaluare a punerii în aplicare odată ce acest act urmează să fie adoptat. Deci important este să nu vorbim doar de teorie, ci să punem în aplicare, în practică, cele pe care le decidem aici. Mulțumesc! Domnule Breton, mulțumesc, domnule președinte. Statele eh, europene sunt acum confruntate cu un fenomen migrator fără precedent Uniunea Europeană uh, nu a înțeles la timp uh, că uh, doamna Merkel a greșit prin modul în care a reacționat. Dar acum doamna Merkel trebuie să țină seama de poziția statelor europene. Documentul de călătorie care a fost creat, conceput de către Uniunea Europeană, ar putea să devină un fel de pașaport pentru expulzare, care să nu fie valid decât pe pentru o singură călătorie, călătoria de părăsire a Uniunii, dar este un fel de document supranațional pe care nu putem să-l acceptăm. Uniunea Europeană până la urmă va ceda lobby-ului uh, imigraționist. Eu cred că uh, în, uh, trebuie ca statele să-și recupereze suveranitatea din acest punct de vedere. Mulțumesc, domnul Diaz de Mera, un minut și jumătate. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aceasta este o bună inițiativă legislativă și vreau să îl felicit și pe pre prietenul meu uh, în calitate de raportor. Există îmbunătățiri cum ar fi armonizarea modelului care stabilește măsuri de securitate mai fiabile, reducerea perioadei de așteptare pentru repatriere, contribuția la obiectivele Uniunii pentru a îmbunătăți sistemul de returnare cu garanții mai bune îmbunătățirea capacității de primire pentru cei care au nevoie de protecție, reducerea sarcinii administrative pentru autoritățile consulare. În plus, mm, îngreunează falsificarea și fraudarea documentelor de călătorie. Însă, mai presus de toate, se va evita ca migranții neregulați să fie exploatați de către organizațiile de tip mafiot. Prin urmare, aplaud această inițiativă și să nu uităm că uh, politica de returnare, dacă este puternică, facilitează o politică de azil bună. Am o problemă. Cred că una dintre punctele slabe ale regulamentului este dificultatea de recunoaștere din partea statelor terțe. Aceasta este o problemă și cred, domnule președinte, că va fi un instrument util pentru a activa mecanismul de suspendare uh, Uh, pe care eu mă, de care eu mă ocup ca raportor. Atât. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Aveți, domnule Diez de Mera, o întrebare. O acceptați? Da. Domnul Frunzulică, vă rog. Grație, prezidente. Uh, Yes, Mr. Uh, Diaz de Mera. Da, domnule Diaz de Mera, stimate coleg, uh, facem față unei situații teribile. Acest document de călătorie nu este recomandat de majoritatea țărilor de origine care ar trebui să reprimească acest resortisanț. Și atunci cum să-l folosim? Pentru că în cele mai multe cazuri cei returnați sunt refuzați să fie primiți pentru că nu este nu este recunoscut titlul de călătorie european emis. Cum credeți că vom face concret față acestei situații? Vă rog, domnule Demera. Domnule Frunzulic, aici avem de-a face cu o întrebare care vine la momentul potrivit. Ce să facem într-un astfel de caz? Ei bine, să activăm capacitatea diplomatică a Comisiei Europene. Comisia Europeană trebuie să uh, exercite și să pune în funcțiune toate capacitățile sale diplomatice pentru ca acordurile cu statele terțe să aibă în vedere acceptarea validității documentului. Sper că v-am răspuns pe măsură. Onorevole López Aguiar, prego un minut. Domnul López Aguiar, un minut și jumătate. Prego, Juan Fernando. Gracias, señor presidente. Señor... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În 2014, statele membre au uh, emis un jumătate de milion de ordine de, de returnare. 200 de mii au fost cam puse în aplicare, 40%, ceea ce înseamnă că este fals, nu este adevărată retorica conform căreia în Europa intră cine vrea și uh, poate să rămână acolo la nesfârșit fără niciun fel de control pentru că returnarea nu funcționează. Ba, funcționează lipsa unui document uniform și valabil care să garanteze cu standarde uniforme de securitate, de ordin tehnic și lingvistic, identificarea persoanei returnate este într-adevăr o dificultate. Statele terțe nu le acceptă. Bun, pornim de la această idee și inițiativa Comisiei vine în momentul potrivit. Problema este că, în primul rând, această inițiativă trebuie să garanteze pe deplin respectarea drepturilor fundamentale din Carta Drepturilor Fundamentale, indiferent de naționalitatea persoanei în cauză în al doilea rând, Comisia trebuie să garanteze că nu au loc returnări uh, în uh, părți ale lumii unde există brutalități și abuzuri uh, și se încalcă valorile pe care Europa le respectă, pentru că așa ceva nu putem accepta. Europa este gata să schimbe abordarea negativă și să, în ceea ce privește politica de migrare, pentru că returnarea nu poate să fie o soluție universală, ci un instrument de ultim recurs de ultimă instanță pentru a garanti că, garanta că cine nu are dreptul să fie în Europa nu rămâne aici. Dar este urgent și necesar să schimbăm politica de migrație și să nu trecem cu vederea un subiect așa de important. Mulțumesc, domnul Barecov, un minut. Podkrepim colegată Ducoaci. Mulțumesc. Salut munca raportorului Hala Aho cu cât vom reuși să îi returnăm mai repede pe migranții ilegali, cu atât vom avea o șansă de supraviețuire în condiții de siguranță la uh, 100 de uh, metri de oficiul uh, președinției există un cartier care se numește uh, Micul Bagdad, o piață ilegală, iar guvernul nostru în clipa de față încearcă să intermedieze între Merkel și Erdogan. Eu cred că trebuie să schimbăm regulile să nu uh, acceptăm uh, um, uh, să rămână în țările noastre cei care sunt migranți economici, migranți ilegali, să fie returnați. Pentru că în plus, Uniunea Europeană trebuie să suporte costurile pentru apărarea graniței cu Turcia. Domnul Prețel, stimate doamne, stimați domni, pentru prima dată se pare că acum există o majoritate care susține ideea uh, returnării migranților ilegali care au încercat să abuzeze de dreptul de azil venind spre Europa. Este un pas în direcția cea bună, dar din păcate nu rezolvă lucrurile dacă Uh, încercăm acum să creăm uh, condiții tehnice pentru un document comun uh, de călătorie. Trebuie să exercităm și o presiune asupra țărilor de origine a acestor migranți ca să recunoască acest document. Pentru că fără o asemenea presiune mi-e teamă că documentul nu va fi recunoscut. Cum putem exercita o presiune? Uh, asistența pentru dezvoltare uh, acordată acestor țări trebuie să fie la pachet cu obligația de a recunoaște aceste documente. Dar, în al doilea rând, și poate că acest lucru este mai important, să existe și voința politică în țările europene uh, pentru a recurge la returnări chiar la expulzări și pot să spun că în Germania această voință politică lipsește și acolo unde ar trebui să expulzăm pe uh, migranți, acest lucru nu se întâmplă. Și cum a spus și colegul din uh, grupul S și D, returnarea ar trebui să fie ultimul mijloc la care să recurgem? Nu, îl contrazic. Nu trebuie să stimulăm uh, venirea celor care solicită azil. Deci returnarea poate fi uh, până la urmă uh, descurajantă și dacă nu există motive pentru a acorda dreptul de azil, imediat migrantul trebuie să fie trimis înapoi în țările de origine. Mulțumesc, domnul Svoboda. Mulțumesc, návrh na jednotný evropský cestovní doklad. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vorbim despre documentele de călătorie pentru cetățenii din statele terțe care se află în situație ilegală în Europa. Este bine că vrem să ne îmbunătățim instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru persoanele în situație ilegală, căci fără o politică de returnare funcțională, Celelalte elemente ale politicii de migrare nu o să funcționeze nici ele. În special în domeniul migrației nu există soluții facile. Acest document în sine nu o să rezolve problema unei politici de returnare lipsită de eficiență, dar este totuși un pas care poate contribui la îmbunătățirea situației, precum și la încheierea de acorduri de readmisie care necesită totuși omologi care să fie dispuși să accepte aceste cerințe. Este nevoie ca statele terțe să recunoască aceste documente. Dar iată că aici vorbim despre politica externă. Nu există soluții facile sau soluții izolate. O politică de returnare eficace nu poate să însemne o reducere a standardelor. Um, Convenția de la Geneva trebuie să fie respectată în totalitate și aș vrea să subliniez acest lucru, precum și sprijinul meu pentru proiect. Mulțumesc, domnul Mamikins, un minut și jumătate. Paldies, paldies, priekšsēdētāj, kungs, godātais komisār, kungs. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Capacitatea de a-i returna pe cei care au intrat ilegal în Uniunea Europeană este un semnal prost din diverse motive. De ce? Pentru că persoanele care nu uh, au statutul de refugiați uh, uh, au, părere, au impresia că dacă își vor uh, pierde pașaportul pot să rămână în Uniunea Europeană sine die. Există în felul acesta un fenomen care stimulează migrația ilegală. După aceea, nu dispunem poate de resursele necesare pentru a-i asista pe cei care chiar s-au refugiat în zone de conflict sau au fost supuși unor torturi. Eu cred că această formulă de uh, document de călătorie unic poate fi o soluție pentru a putea uh, returna pe cei care nu au dreptul să rămână la noi și care până acum uh, au rămas totuși pe o perioadă foarte lungă, nu au părăsit țările noastre. Eu cred că această uh, reglementare uh, nu trebuie să fie privită ca un panaceu, ci ca începutul instaurării unui sistem eficient. Mulțumesc, îi dau cuvântul pentru un minut și jumătate domnului Lenar. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să putem adopta mâine acest regulament pentru că ne va ajuta în sfârșit să obținem o politică de returnare eficace. Este un element uh, central al uh, politicii europene comune de azil. În același timp, uh, returnarea este și punctul vulnerabil al acestei politici de azil. Am citit într-o comunicare de a Comisiei că anual 400-500 de mii de resortisanți al unor țări terțe uh, primesc ordini de returnare, dar doar 40% dintre aceștia sunt returnați efectiv. Deci, practic, Eh, mai puțin de jumătate din oamenii care trebuie să se întoarcă rămân la noi. Adică 60%, mai mult decât jumătate, rămân în continuare în Uniunea Europeană și practic ignoră toate regulile și legile noastre europene. Nu le pasă. Pentru Eh, unele țări din eh, Africa, eh, rata de returnare este și mai mică, de 16%. Nu putem să permitem ca așa ceva să se întâmple. Cotele de returnare trebuie să crească. Da? pentru că uh, altminteri pe termen, pe o durată, pe perspectivă de termen lung vom avea probleme de a asigura drepturile ce le conferă statutul de protecție internațională a zilanților care chiar au nevoie de protecție. protecție. Beracchi, un minut. Domnule președinte, domnule comisar, salut această inițiativă, dar am o întrebare. De ce n-am făcut-o până acum? S-ar, ar fi fost mult mai bine dacă am fi făcut acest lucru acum un an, pentru că atunci multe din problemele cu care suntem confruntați și cu care ne luptăm astăzi nici măcar nu ar fi apărut. Trebuie să putem diferenția între aceia care se e, află la noi în mod ilegal și e, pun viața altora în e, pericol de migranții legali foarte mulți dintre migranții care ajung la noi nu au cu ce să se identifice pentru că și-au pierdut uh, documentele de călătorie. Trebuie ca uh, documentele să faciliteze șederea în Uniunea Europeană și nu doar returnarea în țările de origine. Domnul uh, președinte Juncker uh, și a, fă, a făcut o declarație în acest sens și voi susține cu bucurie uh, mâine votul. Domnul Șogor, 1 minut 30. Este nevoie de documente securizate cu specificații tehnice importante pentru returnarea persoanelor care nu beneficiază de protecția internațională. Însă, Uh, return, creșterea ratei de returnare, care este un obiectiv al raportorului, uh, poate fi obținută și prin alte mijloace, nu doar printr-un nou titlu de călătorie. Trebuie să ne mai gândim ce pot face uh, autoritățile statelor membre atunci când Eh, nu se poate întoarce în țara lui de origine un eh, resortisant eh, din stat terț cu ședere ilegală, pentru că nu de, nu de dragul călătoriei a făcut drumul spre noi, ci pentru că viața lui este în pericol. Nu este nu este o surpriză pentru noi că migranții ilegali fac tot ce putință pentru a rămâne la noi, pentru că returnarea de fapt ar fi scenariul cel mai groaznic, teribil pentru ei. Da? Eh, return, returnarea însă eh, trebuie să eh, se petreacă atunci când o reclamă statutul solicitantului de azil, pentru că altfel, altfel nu mai avem nici politică de azil, nici politică de imigrație, ci numai un haos. Iar în ce privește reprimirea resortisanților returnați din Europa. Înțelegem că există rezerve din partea statelor de origine, statelor de returnare, pentru că de multe ori este chiar greu să uh, identifici persoana cu certitudine 100%. Uh, trebuie totuși să avem instrumente de care să putem uh, dispune atunci când trebuie să luăm decizii în timp scurt. Mulțumesc că trecem la procedura intervențiilor spontane catch the eye. Domnul Chiniji, un minut doamna Chineșii. Mulțumesc, doamnă preș- domnule președinte. Fenomenul migratoriu a atins niște proporții care necesită o politică migratorie și de azil valabilă. Și pentru asta trebuie să reglementăm mai eficient, printr-un document legislativ adecvat, deciziile de repatriere pentru cei care se află în neregulă în Europa. Și de altfel, o politică de repatriere eficientă ar putea permite folosirea de resurse suplimentare pentru cei care necesită protecție internațională și în special categoriilor celor mai vulnerabile, printre care minorii. Introducerea unui document de călătorie armonizat la nivel european crește securitatea, reduce birocrația, costurile, timpurile de așteptare, pentru migranții care se află în Europa în regulă. În acest sens, Comisia trebuie să inițieze un dialog constructiv cu statele terțe în ceea ce privește readmisia. Și este în special că în document a fost introdusă necesitatea că documentele acestea să respecte drepturile fundamentale și repatrierea în condiții demne și să se ia în considerare întotdeauna interesul superior al minorilor. Mulțumim, doamne Chinici! Acum are cuvântul domnul Sinadinos. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul ar putea fi deosebit de important dacă Uniunea ar fi hotărâtă să găsească soluții pentru migrația ilegală, dar există milioane de refugiați care um, încă se află în statele noastre, deși li s-a refuzat dreptul de azil. E ridicol să credem că principala problemă a returnărilor este că nu dispun de un document de călătorie recunoscut. Vedem ce se întâmplă în uh, Turcia și în alte țări uh, cu care încheiem asemenea acorduri de returnare. Trebuie să controlăm mai bine granițele externe ale Uniunii Europene. Aceasta este soluția. Și nu uh, are rost să ne angajăm în discuții sterpe cu state terțe care refuză readmisia. Deci până la urmă ă, să ă, ă, înțelegem că migranții ilegali vor să rămână în Uniunea Europeană. Nezakonita migracija jedan je od gorućih problema s kojim se hitno moramo pozabaviti. Toleriranje nezakonite migracije i prihvaćanje da je na neki način neizbježna. U... Mulțumesc. Trebuie să păstrăm uh, o rigoare în, pro, în problema migrației. Dacă canalele de migrare nu sunt controlate, atunci toată politica de, în domeniul migrației devine irelevantă. Există uh, foarte multe cazuri care nu pot fi soluționate din cauza unor obstacole birocratice și totuși uh, continuă să apară la noi uh, persoane fără uh, niciun fel de documente personale. Documentul de călătorie pe care intenționăm să-l emitem pentru resortizanțe statelor terțe este un pas în direcția cea bună și oferă autorităților competente ale statelor membre un instrument valoros. Însă, asta nu va opri uh, pe alții să se îndrepte spre noi decât în momentul în care combatem toate formele de migrație ilegală și de ședere ilegală. Mulțumesc. Domnule Pidideos. Mulțumesc, domnule președinte. Numărul inacceptabil de migranți irregulari care au ajuns în statele europene și în special în Grecia ne arată că trebuie să luăm rapid măsuri pentru a-i îndepărta. Revizuirea regulamentului privind documentele de călătorie reprezintă un pas în direcția corectă. Dar nu trebuie să ne oprim aici, ca și cum ar fi uh, soluția la toate problemele. Dacă există migranți care intră pe teritoriul european, fără să respecte criteriile, uh, vor veni și alții. Știm că printre cei care se află pe teritoriul nostru există jihadiști convinși, de exemplu. Trebuie totuși să apărăm securitatea cetățenilor europeni și trebuie să rezistăm presiunilor exercitate de uh, cercurile care se află în spatele acestui trafic cu migranți. Uh, domnul Marisema nu îl văd, prin urmare trecem la răspunsuri. Domnule comisar, aveți cuvântul. domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să-mi exprim mulțumirile pentru această dezbatere rodnică, pentru observațiile făcute. După cum am spus de la bun început, în intervenția mea introductivă, acest document de călătorie este un element foarte important uh, care să facă să funcționeze politica noastră de uh, returnare, dar nu este singurul pas. Comisia acum va uh, acționa pentru implementarea acestui document de călătorie în colaborare strânsă cu statele membre. Obiectivul este să uh, promovăm acest document și în acordurile noastre. Da, uh, sper ca statele membre să uh, demonstreze acceptanță pentru acest document ca și statele terțe. Dacă documentul va funcționa, atunci poate deveni un instrument cheie pentru promovarea politicii noastre de returnare a migranților ilegali în țările lor de origine. După cum a solicitat Parlamentul, Comisia va informa Consiliul și Parlamentul în legătură cu implementarea acestei reglementări în termen de 2 ani. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să afirm că suntem uh, hotărâți să susținem Bulgaria. În clipa de față, directorul meu general se află la Sofia, discută cu autoritățile bulgare pentru a vedea care sunt așteptările și necesitățile lor. Și sigur, e nevoie de experți, de acorduri uh, legate de uh, consolidarea pasei la graniță. Iar această susținere uh, va uh, începe imediat, este o prioritate pentru noi. Mulțumesc încă o dată pentru susținerea dumneavoastră, stimați membrii ai Parlamentului și pentru cooperarea excelentă în acest proces legislativ. Mulțumesc, domnule comisar, și dau cuvântul acum și raportorului, domnul Hala Aho. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile de astăzi. Aș vrea să răspund în câteva cuvinte comentariilor critice pe care le-am privit și din stânga și din dreapta în ordinea în care le-am primit. Există într-adevăr uh, puncte de vedere diferite la nivel ideologic în ceea ce privește presiunea migratorie, dar cred că majoritatea suntem de acord că legislația în vigoare trebuie să fie pusă în aplicare. Acest uh, regulament face exact acest lucru. Avem norme referitoare la uh, cetățeni, la solicitanții de azil. Dacă o persoană poate rămâne în Europa indiferent dacă îndeplinește criteriile, atunci normele pe care le avem sunt la nivel pur teoretic. După cum am spus, acest lucru aduce atingere credibilității legislației europene și încurajează un număr tot mai mare de oameni să traverseze Mediterana sunt uh, eurosceptic și nu sprijin, de exemplu, prelucrarea centralizată a solicitărilor de azil. Uh, de asemenea, nu sunt de acord cu tot ce cuprinde acest text, dar să înțelegem, este un text de compromis. Cred că acest document de călătorie este un, doc- un exemplu de cooperare care poate aduce o plus valoare statelor membre, indiferent de deciziile politice luate la nivel național. Prin urmare, vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi, domnule comisar, și mă bazez pe sprijinul dumneavoastră mâine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor. Discuția se încheie aici.